Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous Dragi colegi, haideți să începem, vă rog, spune doamna președintă. Iar înainte de a începe ședința noastră propriu-zisă, vă reamintesc că ieri, din păcate, a fost momentul în care am comemorat uh, atentatele care au intervenit la Bruxelles anul trecut și iată că în aceeași zi ieri la Londra s-a produs o dramă. Așadar, în numele comisiei noastre, uh, țin să exprim uh, întregul sprijin din partea noastră pentru poporul britanic și transmitem gândurile noastre către victime și familiile lor și pentru a marca această solidaritate între popoarele europene, vă rog să ne ridicăm pentru un minut de reculegere. Je vous annonce que les... Iar acum uh, vă anunț că deciziile luate de către coordinator la ultima noastră întâlnire de ieri seara, documentul a fost deja distribuit, iar dacă nu intervin obiecții până la 12.30, vom considera aceste decizii adoptate. Iar acum vom începe voturile. Și înainte de asta, ar trebui să verificăm că am, avem cu toții cartela electronică de vot și, de asemenea, trebuie să verificăm și quorumul. Se pare că verzii au o o persoană în plus, nu știu ce se întâmplă, nu, s-a corectat. Haideți să începem. Și începem cu votul referitor la reducerile anuale obligatorii de emisii de gaz cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 este un proiect de aviz raportoare doamna Chilonen. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Mi se pare că nu se adoptă. Haideți să verificăm. Vot electronic. Votul este deschis. Votul s-a închis. Se pare că este un vot în plus la PPE. Nu știu dacă e ceva chiar foarte grav. Bun, s-a corectat, mi se spune și da, mai bine să afișăm, spune președinta, votul s-a închis, așadar, și amendamentul nu este adoptat. La revedere, domnule Werner, așadar. Bun, cred că nu m-a auzit. Îi mai spun o dată la revedere. Bun, iar acum compromisul numărul 4 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum amendamentul 49, partea 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 5 se adoptă. Amendamentul 48, partea 2 pentru, împotrivă, abțineri, nu mi-e clar, haideți să verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se respinge. Continuăm cu amendamentul 52. Cine este pentru? Abțineri? Nu se, se respinge. Amendamentul 53 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 54 pentru? 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abțineri. La fel să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 6 se adoptă. Continuăm amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 66 pentru, De fapt, mi se spune că 66 s-a adoptat deja din moment ce am adoptat amendamentul 64. 42 era la fel, deci trecem la 67. De fapt, avem amendamentele 67 și 68 identice. Pentru, împotrivă, abțineri. Cele două amendamente se resping. 65 pentru, Împotrivă. Abțineri. 65 se respinge. Amendamentul 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. 69 se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 72 pentru. Împotriva. Abțineri. 72 se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 70. Închidem votul. 19 contra 19 și o abținere se respinge. Compromisul 7 pentru, pentru, abțineri, compromisul 7 se adoptă. Vreți să verificăm la compromisul 7? Foarte bine, se deschide votul pentru compromisul 7. Închidem votul. și compromisul 7 este adoptat. Puteți avea încredere în mine, domnul Vin Van de Camp. Bun. Mai departe, compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, compromisul 8 se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 79 se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri. 81 se respinge. Amendamentul 82 pentru, împotrivă, abțineri. 82 se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, 83 se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 84 se deschide votul. Votul s-a închis. Amendamentul 84 se respinge. Amendamentele 85 și 86 identice. Pentru, împotrivă, abțineri și 85, 86 sunt respinse. Bun, 115 nu-l votăm devine caduc. Optzeci și șapte. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, Abțineri. 87 se respinge. Amendamentul 88 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți să verificăm? Haideți să o facem. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Aveți dreptate, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu cred că e clar, trebuie să votăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Amendamentul 90 pentru. Nu, mă scuzați, spune președinta, pentru că devine caduc. E de fapt amendamentul 91 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 a devenit caduc pentru că 87 a fost adoptat. Următorul, 92 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 92 se respinge. Amendamentul 93 pentru, împotrivă, abțineri la 93 se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, 94 se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, 95 se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, 96 se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, 97 se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă compromisul 9, dar putem verifica dacă doriți. Foarte bine, deschidem votul. Închidem votul și se confirmă că se adoptă. Urmează amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, trebuie să verificăm. Deschidem votul pe amendamentul 101. Votul s-a închis. și amendamentul se respinge. Amendamentul 102 pentru, împotrivă, abțineri, 102 se respinge. Urmează compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm, am deschis votul. Am închis votul. Compromisul 10 este respins. Așadar, continuăm. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 117. Pentru, împotrivă, De fapt, amendamentul 117 a devenit caduc pentru că 103 a fost respins. Așa că urmează amendamentul 104. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 105 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, 106 se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri, 113 se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, 114 se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm la 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aveați dreptate, domnule Vin Van de Camp. Amendamentul 18 se respinge. Urmează amendamentul 19. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, Cine se abține? Pe prima parte se respinge. Trecem la partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și a doua parte. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 1. Și trecem acum la amendamentul 24. Pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge 24. 27 și 28 amendamente identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 2 se respinge. Urmează amendamentul 26, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, nu este clar, deschidem votul. Votul s-a închis și se adoptă. Urmează 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 32. Amendamentul 31, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 31. Amendamentul 3 pentru, Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Pentru. Așa, e mai clar. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Urmează compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 2. Urmează compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și urmează amendamentul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, constat că mi se cere verificarea la 36, așadar deschid votul. Închid votul acum. și iată că nu este adoptat uh, amendamentul la limită. Bun, trebuie să continuăm. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abține, se respinge 39. Urmează amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul 40 este respins. Urmează 41 pentru, împotrivă, abțineri, 41 se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 6. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, 43 se respinge. 45 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Suntem la 44 și se adoptă. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. 22 se adoptă. Amendamentul 23 pentru. 1 se solicită verificarea la 22. Deschid votul. Votul s-a închis. Și se confirmă, puteți avea încredere în mine, domnule Vin Van de Camp. Revenim la amendamentul 23. Pentru. Potrivă. Abțineri. și se respinge, dar sunt de acord să verificăm. S-a deschis votul. Votul s-a închis acum și se adoptă. Dar e bine să verificăm. Iar acum deschid votul uh, final privind textul în ansamblu. Votul este deschis. Votul se închide acum. Așadar, avem 32 de voturi pentru, 8 împotrivă, nicio abținere, deci raportul a fost adoptat. Mulțumesc, doamnei Chilonan. Continuăm. Continuăm. Continuăm cu votul asupra prelungirii duratei Fondului European pentru Investiții Strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale platformei europene de consiliere în materie de investiții. Raportoare pentru aviz este doamna Ayala Sender. Începem așadar. Amendamentul 23. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Șaizeci și nouă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. zece, Pentru. Împotrivă. Abțineri. zece se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, Se adoptă. Bine. Deschidem votul electronic. Amendamentul 72, partea a doua. Votul s-a închis. Se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, amendamentul se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar rezultatul, deschidem votul. capătul s-a închis. De fapt, era foarte clar. Dar nu ridicați mâinile. Și să știți că eu mă uit bine în sală și noastră nu faceți efortul. Bun. Respins 75, trecem la 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 82. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O, 83. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Supunem la vot, așadar, amendamentul 80, 91. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 91 a fost respins. 92 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri Respins. 94. Pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 101. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 101 a fost respins. 13 pentru împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru. Vreți să verificăm votul la 95? Bine, deschidem votul. Votul s-a închis. Amendamentul a fost respins. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul oral al domnului Zile. Domnule Zile, vreți să vă prezentați amendamentul? Da, doamnă președinte. Vedeți că vreau să adaug ceva la compromisul 4. După Parlament, vreau să adaug și Curtea de Conturi a Uniunii Europene. Aceasta este propunerea mea. Există obiecții da. Avem nevoie de trei deputați pentru a respinge acest amendament oral. Avem suficienți deputați care se opun acestui amendament oral, prin urmare, acesta nu va fi supus la vot. Trecem mai departe. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a <laughs> deschis. Votul s-a închis. Re, respins. 103 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 20 pentru împotrivă, abțineri, respins. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar rezultatul. Votul s-a deschis. Votăm amendamentul 32. Votul s-a închis. Amendamentul 32 a fost respins. Compromisul 6 acum. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Donc l'amendement 52, 55 eh, devine caduc. Nu votăm uh, nici amendamentul 3. Domnule Piper? Aveți cuvântul? Nu știu dacă am înțeles sau nu bine, dar la amendamentul 54 am votat pentru. Deci a fost uh, adoptat așadar și după aceea am votat și amendamentul 2, dar 54 a fost adoptat. Sigur. 54 a fost respins. Amendamentul 54 n-a fost uh, adoptat. Vreți să verificăm? Bine, facem o excepție de data aceasta, dar nu se va mai repeta gestul meu. Erau două înainte de acesta, domnule Riche. Deci votăm din nou amendamentul 54. Vot electronic. Verificările sunt întotdeauna prin apel nominal. 54. Votul s-a închis. Respins așadar. Și noi ziseserăm bine, de la bun început. Prin urmare, continuăm acum votul. Și votăm amendamentul 4. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, respins. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm atunci. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Bine că mi-ați atras atenția. Compromisul nou acum. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 60. Pentru, împotrivă, abțineri, 60 este respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins, clar. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 24 a fost respins. Trecem la 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot electronic, votul final, votul s-a deschis. Votul s-a închis. două de voturi pentru, 8 împotriva, nicio abținere. Raportul s-a adoptat. A fost adoptat. Îl felicităm pe raportor. Și acum trecem mai departe. Alors, nous continuons par le vote sur la mise en Votăm acum punerea în aplicare a Fondului European pentru Investiții Strategice. Doamna Eala Sender este co-raportor. Deci începem votul. A, chi e... Amendamentul 1. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, nu se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5, cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 1. Împotrivă se adoptă. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 12 acum. A doua parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 13 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 14 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vom verifica, deci. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 14 se adoptă. 16. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 17. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se adoptă. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu se adoptă. Amendamentul 25. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să deschidem votul. S-a deschis votul. Eu aș zice că se respinge, dar să verificăm. Compromisul 4. S-a închis votul. Da, se adoptă compromisul 4. Compromisul 5. Cine e pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă. Se, cine se abține? Compromisul 6 se adoptă. Amendatul 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum textul în întregime. S-a deschis votul. S-a închis votul. Plus 36, minus 2, nu sunt abțineri. Raportul tău, Nea Sanders, se adoptă. Vă mulțumim!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 C'est la Commission qui de Ceux qui veulent sortir, Acei dintre dumneavoastră care vor să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște pentru a putea continua cu punctul 17. vă rog, acei dintre dumneavoastră care trebuie să părăsească sala, sunt invitați să o facă repede. Bun, continuăm. Punctul 17. Avem prezentarea din partea Comisiei a raportului privind drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul și autocarul. O să dau cuvântul comisiei. Domnul Colson, bună ziua, bine ați venit. Aveți aproximativ 10 minute la dispoziție pentru a ne prezenta raportul privind implementarea regulamentului 181 din 2011 privind dreptul pasagerilor în transportul cu autobuzul și autocarul. Și o să vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte în ce consta această inițiativă a Comisiei referitoare la dreptul pasagerilor în transportul multimodal? Consultarea publică e deschisă până pe 25 mai și e important să avem niște explicații cu privire la aceste intenții din partea Comisiei, precum și cu privire la calendar. Comisia pentru Transport își dorește un acces facil pentru cetățeni la transportul în comun și la și va fi foarte și foarte atentă la facilitatea accesului la uh, transportul public pentru persoanele cu mobilitate redusă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Regulamentul pe care vi-l voi prezenta este ultimul născut al regulamentului privind drepturile pasagerilor și uh, completează uh, reglementările privind transportul aerian, maritim. După cum știți, Uniunea Europeană e singura regiune din lume unde pasagerii au drepturi extinse comparabile, indiferent de dreptul de transport. După doi ani și jumătate de funcționare a regulamentului, putem spune, și cred că e concluzia cel mai, cea mai importantă, că funcționează bine. Transportatorii îl acceptă, îl utilizează pentru a-și promova modul de transport, aplică dispozițiile și este recunoscut a fi util și de către pasageri toate statele membre au acum o autoritate responsabilă cu implementarea și adoptarea de legi privind sancțiunile care pot fi aplicate în cazul în care se încalcă regulamentul. Criticile pe care le putem aduce nu țin neapărat de implementarea regulamentului, ci mai degrabă de unele dispoziții din acesta. Cea mai mare parte a dispozițiilor din regulament sunt limitate la competențele autorităților care le implementează. Lucru criticat de, auto- de organizațiile de consumatori. Statele membre pot folosi servicii pur naționale până 28 februarie 2021 și 12 state membre au folosit această derogare până pe 28 februarie anul acesta. Nu cunoaștem exact numărul celor care vor prelungi până în 2021, dar două și-au semnalat intenția deocamdată. Sunt limite reale impuse regulamentului, care însă rezultă din aceste dispoziții ale regulamentului. În plus, acesta nu impune statelor membre decât să existe o gară rutieră, o autogară, care să ofere uh, și servicii de asistentă persoanelor cu handicap. Dacă există state membre care au mers mai departe și au creat mai multe astfel de autogări, a fost alegerea lor. Apoi, cunoașterea de către pasageri a drepturilor lor rămâne în continuare o problemă. Există state membre care au lansat în acest sens acțiuni utile, dar sunt altele care au ales să nu facă nimic. Noua campanie de informare a Comisiei se concentrează pe rețelele de socializare, în ceea ce ar trebui să aibă un impact pozitiv pentru cunoașterea acestui regulament, pentru că, după cum știți, tinerii sunt cei care uh, iau autocarul pe distanțe lungi, pentru că aici costurile sunt mai mici. Ne-aș cerut să spunem câteva cuvinte cu privire la inițiativa privind drepturile pasagerilor, printre care și transportul intermodal, a cărui foaie de parcurs a fost publicată de comisie și pentru care consultarea publică este în curte de rulare. E prea de vreme să venim cu detalii pe această inițiativă, prin urmare, modalitățile concrete vor fi stabilite la finalizarea studiului de impact. Următoarele elemente ar putea însă fi prezentate chiar de pe acum. În primul rând, există din ce în ce mai multe servicii de transport intermodale care sunt vândute ca atare și pentru care există mai multe moduri de transport utilizate succesiv de pasager. Pasagerul are un singur bilet și poate folosi mai multe tipuri de transport succesiv. Cele mai frecvente sunt combinațiile dintre tren și avion, avem un exemplu foarte clar de la Gar du Midi din Bruxelles și mm, tren sau cale ferată, autocar. Da, există și alte combinații. Autocar-avion, foarte des în Spania, feri cale, eh, cale ferată și autocar cale ferată. De altfel, genul acesta de produs ar trebui să se extindă semnificativ în următorii ani. reglementările noastre care sunt construite pentru fiecare mod de transport, așa cum există ele în momentul de față, prin natura lor nu au fost create pentru aceste noi servicii, lucru care a face rău pasagerilor, mai ales atunci când ratează legătura între două moduri de transport. Apoi, trebuie să se facă o analiză cu privire la posibilitatea de a le oferi pasagerilor dreptul la recurs în cazul în care ratează legătura atunci când pasagerul este cel care își organizează călătoria folosind două moduri de transport diferite succesiv. Și Apoi mai există pasagerii cu mobilitate redusă sau cu handicap care trebuie să fie acoperiți de prevederi în ambele cazuri. Vorbim despre o inițiativă care ar trebui să se concretizeze în 2018, spre finele anului. Mulțumesc, doamnă președinte și stimați membri, pentru atenție. Merci beaucoup. Mulțumesc. Dau cuvântul deputaților acum. Domnul Bach, pentru început. Domnul Bart. Sorry. Mulțumesc, domnul președinte. Și mulțumim reprezentantului Comisiei pentru prezentare. O să continu în germană, pentru că notele mele sunt în germană. Mal äh, möchte ich der Kommission, äh, ja, mich... Mai întâi de toate vreau să mulțumesc din suflet uh, Comisiei pentru această prezentare și pentru raport. Raportul conține o serie de elemente care pot fi uh, îmbunătățite, chiar dacă a existat o bună colaborare. Din păcate, n-am uh, suficiente date la dispoziție. S-a tot atras atenția asupra faptului că nu există aceste date și din tabele vedem că la nivel național au fost aplicate prea puține sancțiuni și din uh, lipsa de date au existat uh, aceste, această, a existat această lipsă de sancțiuni și, de asemenea, operatorii nu sunt neapărat uh, obligați să raporteze incidentele. Există multe lucruri de îmbunătățit aici. Se pune întrebarea de ce în Spania au fost uh, prelucrate atât de multe plângeri. Numărul de sancțiuni aplicate este ok, dar există state care n-au dat niciun fel de date uh, iar în Spania avem uh, aproape 1200 de astfel de plângeri. Și tocmai de aceea întreb Comisia cum s-a ajuns în această situație. Dacă știe, bineînțeles. După aceea trebuie să găsim o soluție împreună pentru toate derogările existente în regulament. Sunt prea multe astfel de derogări nu pot să înțeleg, uh, spre exemplu, de ce transportul public uh, este exceptat, de ce există state membre care beneficiază de derogări până în 2020. Deci mai există subiecte pe care trebuie să le discutăm. Informația este esențială pentru drepturile pasagerilor. Din păcate, informațiile n-au fost uh, colectate suficient de bine, avem prea puține experiențe și inițiativele din uh, ultimele luni, din ultimii ani, nu pot fi încă evaluate. Consider că deocamdată nu există suficiente date la nivelul statelor membre Asta se aplică atât în cazul uh, transportului aerian, cât și în cazul transportului feroviar și cu atât mai mult în cazul uh, transportului cu autobuzul sau autocarul. Pentru persoanele care suferă de dizabilități, e clar că trebuie să se găsească o soluție rapid în ceea ce privește autogările. Cred că statele membre trebuie să depune eforturi în acest sens. În 2018, data care s-a menționat, mi se pare o dată limită mult prea îndepărtată. Știm prea bine că de obicei termenii limită sunt depășiți și tocmai de aceea trebuie să depunem eforturi cât mai curând cu putință. Per ansamblu, asociațiile consumatorilor se plâng de lipsa de date și de lipsa de căi de atac sau necunoașterea căilor de atac și de faptul că nu există în statele membre un oficiul uh, un oficiu pentru despăgubiri pecuniare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Zile, acum. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și comisiei. Eu am două întrebări. Există informații la nivelul comisiei cu privire la statele care nu aplică sau n-au aplicat până în februarie aceste drepturi ale pasagerilor. Există evoluții înregistrate? sau uh, sunt plănuite deja investiții sau totul a rămas uh, așa uh, cum, uh, cum era înainte de aplicarea acestui regulament. De asemenea, vorbeați despre informațiile suplimentare obținute de pasageri pe uh, Uh, rețelele de socializare. Ei bine, campania a fost uh, demarată sau nu? E important ca pasagerii să fie informați înainte de uh, transpunerea și implementarea măsurilor. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Telișca! Mulțumesc, doamnă președintă! Mulțumim Comisiei! Vreau să spun de la început că Imediat ce încheie intervenția, va trebui să plec din, de aici, către ITRE. Nu că mă interesează, nu mă interesează răspunsurile, dar trebuie să plec. Colegii mei mi le vor transmite. Mulțumim pentru informații. Am citit raportul și ieri nu am putut să mă și la regulament și nu știu dacă există o justificare pentru afirmația că deocamdată doar două state membre au cerut această derogare. ca și cum după 28 februarie încă mai așteptăm ca altele să ceară acest lucru. E o dispoziție care permite acest lucru pentru că, uh, din câte am înțeles eu din intervenția dumneavoastră, doar două state membre au cerut această excludere, această derogare și cu asta basta. Și aș vrea să ne spuneți care sunt aceste două state membre. Apoi, în ceea ce privește evaluarea implementării regulamentului având în vedere că în toamnă Comisia va prezenta un nou pachet legislativ referitor la acest domeniu, Vreau să știm dacă sunt concluzii care se vor regăsi în acel document. Înțeleg că natura acestora va fi diferită, dar va avea impact asupra drepturilor pasagerilor. Apoi, în ceea ce privește informațiile, Oamenii se deplasează în Europa și eu o fac și folosesc chiar și autobuzele sau autocarele, dar ă, în stații sau în gări nu văd informațiile pe care le găsim în aeroportul ca pasageri. Cum abordează această chestiune cu statele membre Comisia, deci? Și ultimă observație. Aș vrea să știu dacă între statele membre care se confruntă cu cel mai mare număr de plângeri. Spania, Germania, țara mea. Asta pentru că drepturile pasagerilor nu sunt respectate sau pentru că sistemul funcționează de așa natură încât nivelul de informații și comportamentul autorităților este la nivelul așteptărilor. Ce veți face dacă Analiza arată că serviciile nu vor fi chiar așa de bune datorită prostei funcționare a autorităților în cauză. Mulțumesc, domnule Telicca, domnul Kramer acum. Mulțumesc pentru această prezentare, dar nu înțeleg de ce Comisia nu crede că regulamentul ar trebui să fie revizuit. Pentru că acest Uh, regulament, până la urmă continuă uh, competiția il- ilicită, ilegală, inechitabilă între uh, avioane și, uh, și uh, transportul feroviar. Există o mulțime de taxe care trebuie să fie uh, achitate de operatorii feroviari, pe care transportatorii rutieri nu trebuie să le achite. După aceea, distanțele este, sunt a doua uh, probleme. În uh, cazul autobuzelor există uh, niște reguli cât se poate de generoase în ceea ce privește distanțele parcurse și uh, criteriile aplicate acestor uh, distanțe. Luxemburgul este exclus din aplicarea acestui, uh, acestor cerințe, acestor, acestui regulament. Uh, și, prin urmare, iată situația uh, uh, negativă generată de acest uh, regulament este propagată acum de către Comisia Europeană, care consideră că totul merge ca pe roate. Și după aceea, nu aveți informații suficiente în regulamentul privind sistemul feroviar, la articolul 23, aliniatul 2008, se spune că operatorii feroviari trebuie anual să publice date cu privire la plângerile înregistrate și uh, la soluțiile găsite. Deci există o imagine de ansamblu clară în ceea ce privește plângerile în cazul sectorului feroviar, dar această dispoziție lipsește în cazul autocarelor și autobuzelor. De ce nu puneți ace- aceeași uh, dispoziție și aici pentru a putea avea cu toții o imagine de ansamblu? Asta ar fi mm, minimum minimorum pe care l-ați putea include în acest uh, regulament. Uh, așa am colectat informații și am putea decide ce e de făcut. Am informații conform cărora în 2015 uh, numărul de bagaje pierdute sau furate a crescut cu 25%. 25% e un procent alarmant. Uh, în cazul uh, transportului aerian sau feroviar, imediat ați acționa. Dar acum, uh, în cazul acestui tip de transport, văd că nu vă pasă deloc. Dar trebuie să luăm măsuri. Acest, uh, această competiție inegală este, iată, promovată și în continuare, în continuare, dar trebuie să facem ceva pentru a uh, echilibra situația. Vedem, în sectorul feroviar există uh, dispoziții în favoarea pasagerilor, la fel și în cazul transportului aerian. Au existat uh, cazuri judecate de Curtea Europeană de Justi- Justiție în ceea ce privește aceste moduri de transport. Uh, Trebuie să facem același lucru și în cazul transportului cu autobuze. Haideți să colectăm datele, asigurați-vă că le avem și mai apoi vom putea acționa în consecință. Dar asta este responsabilitatea dumneavoastră, a noastră și după aceea, cine știe, poate găsim o soluție echitabilă. Și domnul Bach are dreptate. Nici măcar la capitolul informații nu există un level playing field. Mulțumim, urmează doamna Meissner. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisiei. Nu mai am prea multe întrebări, pentru că multe deja au fost adresate, dar eu am negociat uh, acest regulament în numele grupului uh, meu. Totul a întâmplat, cred că, cu 8 ani în urmă, în 2009, și a fost uh, tare dezamăgitor faptul că abia în 2009 am început să discutăm despre drepturile pasagerilor în cazul uh, transportului cu autobuzul. autobuzul. Și uh, oricum rezultatul trialogului atunci a fost uh, dezamăgitor și prin urmare asta mă dezamăgește și, sau prin urmare mă dezamăgește și mai tare faptul că nici măcar regulile acelea minime nu au fost puse în aplicare de către state, statele membre. Domnul Telicca întreba, și asta mă interesează și pe mine, care sunt statele membre care au introdus sau au solicitat derogări. Pe vremea aceea existau state membre în care se aplicau drepturi ale pasagerilor și alte state membre în care nu existau acestea. Există în continuare aceste diferențe mari între statele membre? Madame Foster, c'est à vous. Doamna Foster, aveți cuvântul. foarte scurt, pentru că domnul Meisner probabil să amintește unele dintre conversațiile pe care le-am avut. În ceea ce privește provocările, nu cred să fie făcute intenționat. Evident, dacă există un regulament, statele membre trebuie să se ocupe de implementarea acesteia. Nu cred că e un nou regulament e soluție dacă nu am implementat bine pe cel pe care l aveam deja. Însă, dragi colegi, e foarte dificil când vrei să faci o deosebire într-un traiect, într-o călătorie cu autobuzul, fie ea lungă sau scurtă, și o călătorie cu autocarul. Autobuzele, când rămân ore în șir în trafic, și asta se întâmplă, Există provocări legate de modul în care gestionezi situația. Și e bine să vedem uh, comisia astăzi aici pentru a lua notă de aceste observații ale noastre. Există o problemă cu informații din partea statelor membre care trebuie să înțeleagă unde sunt problemele. Da, cele spuse de doamna președintă cu privire la pasagerii cu mobilitate redusă reprezintă un subiect de care trebuie să ne ocupăm concret. Cred că putem face eforturi serioase pentru îmbunătățire. Mulțumim pentru prezență și pentru informații, dar ar fi bine dacă ați putea să ne oferiți și niște răspunsuri nu că toată lumea dorește mai multe reglementări sau regulamente, ci răspunsuri legate de o mai bună implementare la nivelul statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Foster. Îi dau cuvântul domnului Colson pentru a încerca să răspundă la întrebările care au fost adresate. Vă rog. Oui, merci, madame la Mulțumesc, doamna președinte. Voi începe cu întrebarea referitoare la sancțiuni. E o temă care vine sistematic în ce privește dreptul pasagerilor și, în general, în dreptul UE. Da, e adevărat că în textele actuale marja de manevră a operatorilor este destul de mare, pentru că, bun, ce se prevede deocamdată este să existe modalități de sancțiuni proporționale și disuasive. Dar asta înseamnă că uh, le rămâne statelor membre o, o marjă de manevră foarte mare pentru a defini uh, aceste instrumente, aceste sancțiuni. Deci nu prea avem ce face aici. Bun, încercăm, da, să ne inspirăm și din sectorul transportului aerian, dar nu e ușor. Și uh, se poate ca anumite state membre să introducă sancțiuni sistematice de când apare o problemă, iar alte state membre preferă o abordare holistică, să um, aplice sancțiuni mai rar, dar poate mai dure. În anumite cazuri, poate că nici nu e vorba de uh, același tip de sancțiuni. Deci, după aia, dacă facem uh, un rezumat, apar într-adevăr disparități foarte mari de la un stat la altul. În ce privește situația din Spania, eu cred că situația de acolo se explică în două feluri. Mai întâi pentru că transportul de pasageri cu autocarul este mult mai dezvoltat în Spania decât în alte state membre. Și e vorba de transport pe distanțe lungi și un sector care s-a dezvoltat uh, încă de mult timp în urmă. Pe de altă parte, autoritățile de control, organismele responsabile cu aplicarea regulamentului au, de fapt, uh, uh, paletă de sarcini mult mai eh, eh, mari decât eh, simplele sarcini menționate în regulament. Așa că aceste autorități nu se ocupă doar de uh, respectarea strictă a acestor drepturi din regulament și sancțiunile eventuale, ci și de uh, multe alte responsabilități administrative. Și eu cred că și asta explică de ce uh, în Spania avem cifre care arată un număr mare de plângeri. În ce privește chestiunea derogărilor. Da, e probabil că va trebui să mai reflectăm la această temă, dar Trebuie să reamintesc aici că regulamentul nu a intrat în vigoare decât cu 2 ani și jumătate în urmă. Asta nu înseamnă o perioadă foarte lungă. Oricum, noi vom uh, transmite uh, statelor membre că până la urmă trebuie să se hotărească foarte repede, da sau nu, uh, solicită prelungirea acestor celor derogări. Deocamdată ne referim la Portugalia și Estonia. Poate că vor mai fi și alte state membre, dar toată lumea va trebui să se hotărască foarte repede. În ce privește uh, autogările, da, este probabil o problemă aici, pentru că textul mm, este redactat în așa fel încât uh, e greu să obligăm un stat membru să desemneze mai mult de o astfel de infrastru- singură infrastructură. În ce privește campania de informare organizată de comisie, a început deja și are loc uh, în principal pe rețelele sociale. A fost o alegere de strategie. Și considerăm că ar trebui să aibă un impact uh, asupra regulamentelor uh, în domeniul rutier, pentru că, da, din ce în ce mai mult tinerii sunt aceia care folosesc uh, transportul rutier, pentru că au autocarele, pentru că e mai ieftin decât cu trenul. Și tocmai de aceea uh, avem această strategie de a desfășura campania de comunicare pe rețelele sociale. Deci, în materie de informare, Comisia a realizat și pus la dispoziție broșuri, etc. Da, e adevărat că probabil publicul nu ajunge la ele întotdeauna. E destul de greu să controlăm uh, felul în care toate aceste broșuri, afișe uh, sunt uh, difuzate. Iar în ce privește diferența la care s-a referit uh, domnul Kramer pe tema derogărilor, deci diferențele între uh, sectorul feroviar și cel rutier. Uh, eu cred că domnul Kramer se gândea mai ales la situația din Germania. E adevărat, în Germania sectorul feroviar nu beneficiază de aceste derogări, dar a fost alegerea acestui stat membru. Însă, dacă ne uităm la alte state membre, din potrivă, găsim mult mai multe derogări acordate uh, transportului pe cale ferată decât transportului rutier. Deci, uh, practic, această pos posibilitate a fost uh, utilizată de către cele mai multe state membre din estul Europei. De asemenea, a fost utilizată de către Regatul Unit. Deci dacă ei se comparăm uh, per total uh, situația derogărilor între cele două sectoare, nu e chiar așa de dezechilibrată de pe cât uh, am putea crede. Și, de altfel, ținem cont de asta și când vine vorba de revizuirea regulamentului privind transportul feroviar. iată, deocamdată, doamna președintă, ce răspunsuri putem oferi la întrebările care m au fost adresate. Mulțumesc, spune președinta. Domnule Kramer, doriți să interveniți? Am uh, corect. N-ați uh, citat corect uh, un lucru. La transportul feroviar, Consiliul și Comisia doreau ca drepturile pasagerilor să se aplice doar la transportul internațional. Și Parlamentul European a fost, nu știu, șocat de această poziție a celorlalte instituții europene. Am uh, negociat din nou și din nou, uh, până la ora 3, mi se pare, într-o dimineață, uh, cu Comisia și Consiliu și am reușit să obținem aceste drepturi ale pasagerilor și pentru transportul intern. Și în cazul transportului feroviar există dreptul acesta la despăgubire indiferent de uh, suprafața sau distanța parcursă. Non, simplement, Madame la Présidente, confirmer qu'il existe actuellement dans la législation. Da, doamna președinte, vreau doar să precizez că în legislația actuală există posibilitatea pentru toate statele membre să nu aplice acest regulament traseilor uh, feroviare naționale și, după părerea noastră, prea multe state membre au cam abuzat de această derogare. Mulțumim, spune președinta. Vom continua să analizăm situația aceasta, mai ales că în curând vom avea pe masa de lucru un text legislativ, deci vom aștepta în continuare uh, informații din partea comisiei, iar n-ar strica într-adevăr să avem un tabel uh, comparativ clar privind situația din întreaga UE, pentru că, da, și în Franța, spre exemplu, am avut de curând uh, așa numită reformă Macron, uh, deci deschiderea de noi linii de autocar și situațiile de rentabilitate sau nerentabilitate. Ei bine, dragi colegi, mi se pare acum că am uh, lucrat foarte repede, suntem am uh, avansat mai repede decât era prevăzut, deci cred că vom avea acum o întrerupere de ședință până la ora 11, așa că fiecare are timp să îi aduc în sală pe cei absenți, pentru că vom avea după aceea o, un schimb de opinii cu coordonatorii coridoarelor TNT. Deci ne revedem aici la ora 11 și vă mulțumesc, să fi, vă rog să fiți punctuali. Mes chers collègues, nous reprenons. Dragi colegi, haideți să reluăm ședința noastră. Am ajuns la punctul 18. Vom avea deci un schimb de opinii cu coordonatorii coridoarelor europene RTE și vom discuta deci această temă uh, și chestiunile politice de natură orizontală care se aplică tuturor coridoarelor, păi este vorba de eh, diferitele tipuri de finanțare în contextul mai larg al decarbonizării. Vom da, deci, eh, cuvântul coordonatorilor care ne vor informa privind progresele înregistrate pe anumite coridoare, Baltic, în ce privește coridorul Baltica-Adriatica, din păcate, eh, coordonatorul nu va putea ajunge astăzi, ne-a transmis un mesaj de scuze ce privește coridorul Atlantic, vom avea o prezentare din partea domnului Sechi, mulțumim că este prezent. Și în ce privește coridorul Scandinavia-Mediterana, vom avea pe domnul Cox pentru o prezentare. Ne bucurăm că este alături de noi și domnul Cox ne bucurăm că vom putea discuta, așteptăm prezentarea cu interes și, prin urmare, veți dispune fiecare de câte 15 minute. Aveți, deci, destul timp la dispoziție astăzi. Iar ulterior vom putea porta o dezbatere inclusiv cu participarea celor doi raportori, domnul Ismail Ertug și domnul Marcus Piper. Dacă nu, cumva nu sunt aici, sper că cineva îi va reprezenta. După care vor putea lua cuvântul și membrii comisiei. Vă dau cuvântul și vă urez bun venit la Comisia Transportului. Doamna președintă, Țin să vă mulțumesc pentru această nouă invitație de a veni în comisie, pentru că, doamnelor și domnilor, în fiecare an, fiecare ocazie de a veni aici, în cadrul acestei comisii, este un moment foarte important. Pe de-o parte, pentru că este necesar ca noi să prezentăm ceea ce facem și este important uh, să existe această supervizare a Parlamentului asupra activităților noastre. Voi eh, împărți prezentarea mea în două părți. Astăzi, așa cum spunea și doamna președintă, vom discuta mai ales despre chestiunile orizontale legate de aceste coridoare de transport europene și am solicitat sprijinul colegilor din Comisia Europeană să redacteze niște documente de sinteză uh, tematice, iar în a doua uh, parte a, prezentare, partea prezentării mele mă voi referi exclusiv la coridorul Scandinavia-Mediterana. La uh, modul general aș dori să menționez, să mă refer pe scurt și la provocările legate de schimbarea climatică. Uh, la acordul de la Paris, uh, care a uh, introdus recent deci, valorile de referință și obiectivele pe care și le-a asumat Uniunea Europeană, deci inclusiv obiectivul principal de a reduce cu 40% emisiile de gaz cu efect de seră ale UE. Și uh, trans, o cincime din emisiile din UE uh, sunt datorate transportului uh, rutier. Constatăm și o creștere semnificativă a emisiilor în sectorul aviației. De altfel, spre deosebire de alte sectoare, din păcate, în cazul transport, transporturilor, uh, în ciuda noilor regulamente generale privind combustibili, în ciuda ino- inovațiilor, totuși mobilitatea progresează prea încet. Practic, spre deosebire de alte sectoare, situația este mai rea în prezent decât cu ceva ani în urmă. Și dacă ne uităm la țintele pe 2030 și apoi cele pe 2050, ce se întâmplă este că uh, trebuie să avem o viziune prospectivă, pentru că ar trebui deci să intervină o reducere a emisiilor până cu 67% până în 2050. Deci, practic, e clar că trebuie să inversăm radical tendința actuală. Dar, în concluzie, ceea ce trebuie să spunem este că o modificare incrementală a politicilor publice nu ne, vor, nu ne va permite să obținem acest obiectiv. Deci trebuie să introducem schimbări fundamentale. Sigur, îmi dați seama că nu vă spun uh, nimic nou, dar este, sunt doar câteva elemente de context în, în cadrul acesta al decarbonizării. Și, practic, uh, așa cum facem de ceva timp deja, trebuie să uh, favorizăm uh, evoluția transporturilor spre uh, tehnologii mai puțin poluante. Și uh, deci trebuie să favorizăm un echilibru atât între diferitele moduri de transport uh, feroviar, uh, rutier, maritim, aerian. Uh, un ax important este, se leagă și de um, noi tipuri de combustibili, cum fie că vorbim despre surse regenerabile, de electricitate, de hidrogen, etc. Sunt multe cercetări în curs. De altfel, inclusiv în cazul coridorului um, de care sunt responsabil sunt realizate texte, teste timpurii. Un, o altă perspectivă este să uh, putem uh, favoriza utilizarea optimă a uh, finanțărilor de tip EFSI sau a um, creditelor din partea Băncii Europene de Investiții. Și Trebuie să vedem, deci, să supraveghem îndeaproape, deci, cum evoluează diferitele sectoarele transportului per perioadă până în 2020 și așa mai departe. Deci trebuie să vedem cum putem acționa acele pârghii capabile să ne facă să uh, trecem de la schimbări incrementale, mici, treptate, la o schimbare uh, puternică. Încă un obiectiv deci, la care doream să mă refer pe scurt sunt uh, sistemele de transport inteligente, pentru că aici avem o tendință puternică de digitalizare și de automatizare. Și putem vedea asta în, mai ales în domeniul feroviar. Asta implică de asemenea să uh, putem gândi diferit. Trebuie să venim cu noi abordări. Dacă ne gândim la sistemele de transport inteligente, e bine, trebuie să înțelegem că asta, aceste inițiative trebuie să fie interconectate cu politica în domeniul energiilor regenerabile, a rețelelor electrice inteligente și, de asemenea, și cu evoluția sistemelor de telecomunicații, introducerea fibrei optice pe scară largă, pentru că toate aceste uh, domenii trebuie să lucreze împreună la nivel de infrastructură și în ce privește serviciile pentru consumator. Bun, astea sunt deci câteva axe generale, nu pot intra acum uh, în, în detaliu. Și acum deci avem sisteme inteligente care permit comunicarea între vehicule în uh, timpul traficului, ceea ce poate ajuta la evitarea blocajelor în trafic. Și trebuie deci să favorizăm și dezvoltarea acestor sisteme alt tip de comunicare ar fi cea între vehicule și infrastructură. Și aici intervin și alte teme, cum ar fi gestionarea uh, big data, deci cum se procesează acele date și cum după aceea ele sunt retrimise către uh, punctele de gestiune ale, ale sistemelor de transport și de infrastructură. Bun, evident, uh, pare destul de simplu așa când sunt doar menționate, dar nu e așa de ușor de pus în aplicare. În orice caz, în cadrul, uh, în ce privește coridoarele acestea europene, am putea spune că sunt excelente centre de testare pentru uh, acest nou tip de colaborare între sectoare și tehnologii. Și este important să avem aceste centre de cestare, aceste coridoare, pentru că ele sunt o pepinieră care, în care se favorizează cooperarea transfrontalieră și intersectorială. Cu alte cuvinte, uh, aceste lucruri, această transformare trebuie să înceapă de undeva, dar ar fi păcat să se oprească doar în anumite zone, să zicem, punctele de trecere a frontierei. Deci, practic, uh, Existența acestor coridoare este uh, o oportunitate excelentă pentru a favoriza cooperarea, pentru a invita cât mai mulți uh, parteneri și uh, de fiecare dată trebuie să favorizăm abordările favorabile, de natură să ne susțină politicile publice în domeniul schimbării climatice și în domeniul energiei în general. Deci trebuie să obținem aceste sinergii intersectoriale. Iar acum mă voi referi la, uh, mai specific la coridorul Scandinavia-Mediterană. Deci este o uh, axă nord-sud, începe aproape de frontiera rusă în Finlanda, trece prin Suedia, Norvegia, Danemarca, uh, implică porturile germane la Marea Baltică, coboară de la Berlin spre München, apoi se îndreaptă spre Austria, Italia traversează toată peninsula până spre Sicilia și Malta. Deci am, am vrut doar așa să vă reamintesc uh, cât, câteva date. Avem peste 9000 de kilometri de uh, cale ferate, uh, mii de kilometri de autostradă, zeci de porturi și mai multe zeci de porturi care oferă o conectare intermodală. Și toate aceste infrastructuri, toate aceste planuri, aceste programe au fost uh, realizate în colaborare cu statele membre, cu autorități regionale și cu partenerii locali. De fiecare dată, bineînțeles, am încercat să favorizăm uh, valoarea adăugată a acestei abordări bazate pe cooperare internațională. Avem, deci, foarte multe uh, proiecte ambițioase, de exemplu de conectare printr-un tunel feroviar între uh, Austria și Italia, care la, în momentul inaugurării va fi cel mai lung tunel uh, feroviar uh, din Europa și probabil chiar din lume, dar închipui că în China sunt deja proiecte și mai mari. Acest coridor este deci într-un stadiu foarte avansat și am reușit deja să uh, construim peste 60 de kilometri de tunel, dar, după cum se știe, este un proces destul de lung pentru că uh, e vorba de o tehnologie complexă, trebuie să avansăm pas cu pas. Deci vorbim despre 64 de kilometri care se îndreaptă spre nord, tot atâția kilometri spre sud și încă uh, tot atâția kilometri pe partea centrală pentru uh, cu tunelul de intervenție și de siguranță. Dar mă bucur să vă spun că până la sfârșitul acestui an, cred că vom reuși semnarea tuturor contractelor, acoperind aproximativ 80% din uh, aceste tuneluri. Și uh, asta se datorează în parte și angajamentului foarte ferm din partea Uniunii Europene din 2007 și până acum. Uh, au fost angajate sume foarte mari și cred că, practic, intrăm acum într-o fază finală, deci uh, foarte, foarte curând aceste tuneluri vor intra în faza operațională. Și uh, asta este rezultatul unei munci susținute de ani de zile care a implicat uh, foarte mulți parteneri, dar cu siguranță voi avea ocazia să mai prezint acest proiect. Apoi, în ce privește legăturile um, intermodale între transportul maritim și transportul uh, terestru, spre exemplu, în, uh, în Danemarca, între Danemarca și Stockholm sau Malmo și până la urmă via Göteborg, Göteborg și până la Oslo. Deci și acest uh, proiect este uh, susținut de toți miniștrii de transporturi da de trans, ai transportului din regiune, nu doar de Danemarca și Germania. Bun, încă nu uh, suntem uh, la fel de avansați ca în alte cazuri, dar trebuie să uh, respectăm prioritățile fiecărui partener, trebuie să ținem cont foarte mult și de opiniile cetățenilor, părților interesate și trebuie deci să avem această implicare cât mai timpurie pentru a lansa uh, un dialog uh, social la nivel local. Deci, tocmai de aceea este foarte important ca uh, procesele să fie bine coordonate și uh, lansate din timp. Încă un proiect pe care vreau să-l menționez în domeniul feroviar în Germania, nu este transfrontalier, dar va avea uh, un efect asupra transportului în general, și anume toate porturile de la Marea Baltică, care sunt foarte importante, Hamburg, Rostock, etc., uh, vor fi mai bine conectate cu uh, interiorul. Deja astăzi, în uh, Bremen, putem avem un exemplu de conexiune maritimă spre feroviară foarte activă. Și uh, asta va, va oferi o, uh, soluții de îmbunătățire a, uh, repartizării sarcinii la nivel general în Germania. După care, noi credem că dacă lucrurile se îmbunătățesc în Germania, asta va avea un efect și asupra rețelelor de transport în general în Europa. Și încă ceva, în încheiere, Ehm, trebuie să vorbim și despre eh, finanțarea încrucișată, parteneriat public-privat. Trebuie să mm, gândim întotdeauna prospectiv și ehm, trebuie să fim conștienți la nivel politic în momentul în care aducem inginerii la fața locului și eh, lansăm aceste proiecte foarte mari, nu trebuie să uităm că și modul în care noi elaborăm legislația, politicile publice, este un factor foarte important și contează foarte mult. Asta indiferent că e o problemă în Italia, în Austria, etc. Tot ce trebuie să gestionăm astăzi pornește de la moștenirea lăsată nouă de propriile noastre politici publice anterioare. Și nu trebuie să uităm că uh, dacă, dacă avem această abordare a unui coridor de transport uh, internațional, e o perspectivă foarte complexă și trebuie, de fapt, să fim mereu conștienți că vorbim despre investiții de miliarde de euro, miliarde de euro ai contribuabililor și trebuie mereu să avem în vedere rezultatul final și impactul asupra uh, climatului, asupra vieții cotidiene a cetățenilor. Și uh, trebuie să căutăm mereu instrumente noi pe care, prin care să putem obține progresul dorit. Deci, noi, și noi politicieni avem un rol foarte important de jucat și nu doar inginerii. Și încă o ultimă remarcă. Poate că este evident, o știm cu toții, în momentul în care apar proiecte foarte mari, când se lansează uh, fazele operaționale, ei bine, este nevoie ca și comunitățile locale să fie implicate, trebuie ascultată vocele, trebuie acordat timp acestui dialog social pe plan local, uh, trebuie ținut cont de opinia cetățenilor pe plan local și mm, asta trebuie să se regăsească în proiectul final. Și asta cere o implicare uh, din partea noastră a tuturor la nivel uh, de administrație națională, regională. Deci, de fiecare dată când vorbim despre un proiect din acesta foarte mare, el de, trebuie să înceapă, de fapt, pe plan local cu, acea, cu această discuție la firul ierbii, pentru că de acolo se pornește și știm că va dura ani de zile, dar este foarte important. Pentru că altfel ă, briscăm imperfecțiuni cu efecte pe termen lung. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președinta. Merci pour euh, votre présentation. Mulțumim pentru prezentarea noastră deosebit de clară și optimistă de asemenea. Îi dau acum cuvântul domnului profesor Sechi. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați uh, membri ai Comisiei TRAN, vă sunt recunoscător pentru invitația adresată. Mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră. Uh, mă bucur că, iată, am posibilitatea de a vă explica ce se întâmplă în coridorul pentru care sunt responsabil și anume uh, coridorul atlantic și mă bucur că am posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră chestiuni orizontale uh, legate, în cazul coridorului meu, de inovare și Uh, bineînțeles, uh, asistență financiară. Am uh, pregătit și eu o prezentare. Domnul Cox vorbea despre coridorul scandinavo-mediteranean. Eu voi vorbi despre coridorul atlantic, care are o puternică componentă maritimă, are 13 porturi cheie, atât maritime cât și pe canalele navigabile interioare, uh, corespunde cu sau are o legătură directă cu uh, coridorul feroviar uh, pentru transportul de mărfuri numărul 4. Este un lucru foarte important pentru că odată ce acest coridor va fi finalizat, el va avea un rol esențial atât în ceea ce privește transportul de pasageri, cât și transportul de membri, de, de mărfuri. Cuprinde patru state membre, de asemenea patru uh, secțiuni transfrontaliere, coridorul atlantic uh, leagă între ele trei capitale și uh, include de asemenea uh, două ecartamente, UIC și uh, ecartamentul iberian. Este o mare uh, problemă, un mare obstacol, încercăm să-l uh, să-l îndepărtăm. Trans- trenurile de mare viteză folosesc uh, ecartamentul obișnuit, dar în momentul de față, guvernul portughez și cel spaniol în, par să fie dispuse să ne ofere asistența lor uh, Probabil că, o sperăm, că vom reuși să găsim o soluție astfel încât uh, rețeaua feroviară spaniolă și portugheză să fie mai bine legată de celelalte rețele europene. Vom discuta în curând următoarea perioadă financiară și uh, Tocmai de aceea informațiile cu privire la coridoarele noastre sunt esențiale. În slide-ul următor vedeți care este situația în coridorul atlantic. Aveți aici o hartă și dacă veți avea timp și veți fi interesați de asemenea de subiect, veți putea vedea pe, acest, pe această hartă ce anume este deja funcțional, care sunt proiectele în curs de finalizare și care sunt proiectele uh, care au rămas în urmă. Există aici o legătură, lipsă foarte importantă între Spania și Portugalia și această secțiune lipsă încercăm noi uh, să o acoperim. Dar dați-mi voie să vă spun că Spania, Portugalia și Franța, într-adevăr, fac eforturi pentru a elimina toate lacunele. În ceea ce privește reușitele majore, uh, vă pot spune că linia de mare viteză Tur-Bordeaux va fi dată în utilizare sau în funcțiune pe 2 iulie, deci practic ne apropiem de finalizare. 7,8 miliarde de euro au fost investite în, acest, în această linie. Finanțarea a fost obținută datorită LGTT, un fel de precursor al instrumentelor financiare de, pe care le folosim astăzi, dar care ne-a ajutat pe noi tare mult și mai uh, folosim uh, și uh, fondurile dispo, disponibile pentru transportul feroviar de pasageri și mărfuri. De asemenea, de asemenea vom lansa cu ajutorul EFSI sau prin finanțare de la EFSI și fondul privind accesibilitatea porturilor. Uh, Uh, fondul acesta va acoperi Spania. Uh, iată, este un, o soluție interesantă de amestecare, de aducere sub aceeași umbrelă a mai multor proiecte, o aducere sub aceeași umbrelă care practic uh, ajută obținerea de finanțare din FC. Acest, acest fond uh, privind accesibilitatea porturilor a fost uh, creat tocmai pentru a aduna în aceeași oală o serie de proiecte mici, care probabil n-ar fi fost uh, finanțate, și a obține un, un proiect de mai mare uh, amploare care uh, poate să fie finanțat din EFSI. O altă reușită a noastră vizează progresul înregistrat la nivelul guvernanței, uh, cel puțin în Spania și uh, Portugalia. Acolo s-a creat un uh, grup de lucru spaniolo-portughez care se concentrează pe interoperabilitate, dar uh, care furnizează de asemenea și informații cu privire în special la proiectele transfrontaliere și legăturile lipsa. Bineînțeles, avem nevoie de multe fonduri pentru coridorul nostru, estimăm volumul acestor investiții uh, la cifra de 45-50 de miliarde. Investițiile în curs uh, depășesc suma de 11 miliarde de euro. 3 miliarde de euro au fost uh, alocate prin granturi din CEF și Fondul European de Dezvoltare Regională, ceea ce a dus practic la uh, Uh, o valoare de 7 miliarde de euro a proiectelor deja activate. Există și proiecte care au reușit să obțină din uh, diferite alte instrumente financiare vreo 5 miliarde de euro ca și investiții. Însă, trebuie să vă atrag atenția asupra faptului acestuia, avem nevoie de încă 7, chiar 8 miliarde de euro pentru a putea obține interoperabilitatea feroviară de plină în uh, peninsula iberică. Multe s-au făcut pentru găsirea unei soluții, însă cu toate acestea soluția nu a fost încă găsită și prin urmare uh, sper că vom face tot ce ne stă în putință pentru a obține această soluție. Și acum, apropiu de finele prezentării mei, mele, și anume inovarea la nivelul uh, finanțării. Bineînțeles, această inovare este necesară date fiind fondurile europene insuficiente pentru uh, transformarea în realitate a dezideratelor TNT. Peste 700 de miliarde de euro sunt necesare pentru investiții uh, viitoare. Bineînțeles, această nevoie nu poate fi acoperită, vă dați seama, uh, de fondurile publice disponibile. Asta înseamnă că trebuie să atragem capitalul privat. Cunoașteți bine subiectul. Dar pentru a atrage fondul, fondurile private, trebuie să stabilim, poate, criterii mai clare pentru parteneriatele public-private. Și tocmai aceasta a fost ideea care a stat la baza raportului CBS care a fost finalizat uh, cu câțiva ani în urmă și care v-a fost deja prezentat dumneavoastră, dar și Consiliului. Lucrăm în continuare asupra acestui uh, raport, încercăm să analizăm ce anume a fost uh, deja transformat în realitate și, de asemenea, care sunt obstacolele care ne, cu care ne confruntăm și care sunt soluțiile potrivite. Următorul uh, uh, slide, vă rog. Încercăm să întărim uh, proiectele, dar pentru asta e nevoie de capacități sporite, avem nevoie de un hub de consultanță, e nevoie de o eliminare a birocrației, avem nevoie de asemenea de o lărgire a finanțării, printr-o integrare mai bună a diferitelor surse disponibile și avem de nevoie de asemenea de un mediu pozitiv în ceea ce privește reglementările piețelor financiare, PPP-urile și implicarea factorilor interesați. Dați-mi voie să vă prezint reușitele obținute și lucrurile care mai trebuie, bineînțeles, să fie făcute. Începem cu binecunoscutele uh, subiecte. În primul și în primul rând, sprijinirea proiectelor în sectorul transporturilor transportului. Avem nevoie de proiecte de mai bună calitate care să țină cont de noul context. Uh, avem acum uh, bani privați din sectorul privat care sunt implicați în finanțarea acestor proiecte. Prin urmare, iată situația, datele problemei s-au schimbat față de perioada în care doar fondurile publice erau folosite pentru uh, finanțarea acestor proiecte uh, e nevoie de aceste proiecte de mai bună calitate dacă e să se obțină fondurile de la EFSI Uh, din celelalte instrumente financiare, dar și din uh, acel mix de, uh, de instrumente financiare despre care tot vorbim, din acel blending. Și la bine, lucrurile s-au schimbat complet, deci avem nevoie de susținere pentru proiecte. În acest sens, nu pot decât să salut eforturile făcute de Jaspers, uh, Uh, și de hub-ul privind uh, uh, recomandările în contextul investițiilor, EIAH. După aceea trebuie să găsim soluții pentru um, problemele administrative esențiale și uh, s-au găsit astfel de soluții. Spre exemplu, a fost creat acel uh, ghișeu unic la Comisia Europeană pentru cele mai importante proiecte ale Uniunii Europene. De asemenea, s-a, a fost revizuit uh, regulamentul privind ajutorul de stat. Uh, proiectele EFSI sunt de asemenea discutate uh, pornind de la proceduri accelerate și, de asemenea, s-a recurs la cartografierea procesului de emitere și analizarea procesului de emitere a autorizațiilor. În săptămânile acestea ne aplecăm atenția asupra acestui subiect și esențiale în context, context sunt tocmai secțiunile acelea transfrontaliere la care nu se știe ce limbă se aplică, care sunt dispozițiile care se aplică, etc. De asemenea, trebuie să lăcim finanțarea ce înseamnă asta? Că trebuie să abordăm o perspectivă mai inovatoare. Trebuie să folosim uh, acest blending despre care toată lumea vorbește. Uh, ce înseamnă, de fapt, blending-ul? Înseamnă folosirea diferitor surse pentru obținerea unuia și aceluiași rezultat. Uh, blendingul sau solicitarea, solicitările din cadrul uh, CEF uh, și procesul de blending care îi implică CEF-ul este primul mare uh, pas înainte. Este un proces foarte important. Proiectele supuse atenției decidenților pot obține 20% din finanțarea necesară din CEF, pot solicita fonduri suplimentare de la EFSI, pot obține uh, Uh, granturi, de asemenea, din sectorul privat, iar toate acestea sunt garantate de către instituțiile financiare uh, europene. Și, prin urmare, componenta de grant se uh, obține imediat după ce proiectul este aprobat. Uh, odată ce uh, toți partenerii uh, financiari implicați în discuții își dau acordul pentru demararea proiectului. Și bineînțeles ajung astfel la tema egalității sau calității uh, proiectelor. Bineînțeles, dacă trebuie să convingi un, o bancă de investiții să investească în proiectul tău, ai nevoie de un proiect uh, de bună calitate din perspective tehnice și, de asemenea, ai uh, pentru decidenți e nevoie de o schimbare a perspectivei asupra evaluării uh, proiectelor de mare anvergură. Marile proiecte acum pot fi împărțite în uh, părți mai mici, spre exemplu partea de logistică, accesul la tunelul de bază Brenner, etc. Uh, vor fi prioritate, prioritare, cel puțin uh, din perspectiva sectorului privat, privat, pentru că sunt proiecte foarte viabile. Și acum uh, mă apropiu de final. Piața financiară, știți prea bine că a fost revizuită a fost revizuit regulamentul privind insolvența și ca urmare a acestor modificări, numărul uh, de um, operatori uh, sau actori din sectorul uh, privat devin din ce în ce mai interesați de proiectele mari uh, cu caracter transfrontalier. De asemenea, revizuirea Basel 3 contribuie de asemenea la, la sporirea gradului de atractivitate a proiectelor de infrastructură, pentru că cerințele de capital, conform acestei uh, revizuiri, au uh, fost scăzute. Avem, uh, vom pregăti până în toamna viitoare un raport foarte interesant, interesant cu privire la rezultatele obținute și la ce ne mai rămâne de văzut. Dar acum vreau să vă mulțumesc pentru atenție. Vă spun încă de pe acum că sunt foarte interesant, interesate de comentariile dumneavoastră și de recomandările pe care le-ați putea avea pentru noi. Vă mulțumesc tare mult, doamnă președinte, vă mulțumesc, stimați colegi. Merci beaucoup pour ces deux Mulțumesc pentru aceste două prezentări foarte clare, care conțin și multe provocări în același timp. Dat fiindcă puneți o întrebare care deranjează privind investițiile. O să revin la acest subiect. Aș vrea să dau cuvântul de membrilor, începând cu domnul Vin van der Deci, Raportorul nostru are cuvântul pentru început, domnul Ismail Erton. Da, mulțumesc. Și aș vrea să mulțumesc încă o dată domnului Cox și domnului Sechei aceste orientări tente, aceste idei care permit existența unor coridoare, reprezintă cele mai bune lucruri pe care le-am creat, cel puțin de când sunt eu în Parlament, dacă nu chiar de mai mult timp. Și de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor în calitate de coordonatori. N-am o întrebare eu, pentru că am impresia că dacă nu există probleme, se lasă tăcerea. Și de aceea e tăcere în sală, pentru că ați făcut o treabă foarte bună și în statele membre și cu omologii dumneavoastră și dacă vom continua așa, cred că Parlamentul se poate declara mulțumit. Experiența dumneavoastră, și asta mă interesează, așa cum am discutat 4-5 ani în urmă, a fost foarte, e foarte dificil să lupți cu Consiliul pe ideea aceasta în ceea ce privește platforma pentru coridoare. La început M-am gândit că va fi un pic dificil să vă conviceți omologii de la nivel național să vină și să discute. Din experiența dumneavoastră, ce ne puteți spune? Cred că de acum sunt de acord și au reușit să accepte aceste idei de la nivel european. E adevărat, mă înșel? Asta e singura mea întrebare pentru dumneavoastră, dar în mare vreau doar să vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Mulțumim, domnul Lin Van de Camp. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, mă... vreau să continu cele spuse de colegul Ertuc. Mă bucur că ambele lucruri au fost prezentate aici. Pat Cox ne-a spus că acest lucru va legitimiza activitatea noastră și cred că este bine că Parlamentul European uh, se implică acum. Avem alți coordonatori care au fost aici și ne-au vorbit și imaginea de ansamblu este una bună, pentru că trebuie să ai o perspectivă mai largă, să înțelegi imaginea de ansamblu. Mă bucur să văd această abordare dată de Pat Cox. De exemplu, să avem în vedere alți, uh, alte elemente de politici, de carbonizare, trans, sisteme de transport inteligente, pentru a vedea cum pot fi integrate în proiectele TNT, pentru că asta nu se întâmplă întotdeauna, nu e? Avem directorate mari, care fiecare lucrează pe segmentul său și mă bucur să văd că uh, abordarea pe care vreți să o dați este una integrată. Există, evident, o serie de chestiuni care trebuie să fie abordate. Cu câteva luni în urmă am discutat un raport de la Curtea de Conturi pentru investițiile maritime și în porturi în Europa. Acesta a fost un raport pretente, dar era considerat a fi critic. Aveam în vedere o serie de porturi din Spania, care cred că intră în portofoliul domnului Sechi. Altfel spus, avem un, modi, un model, avem o abordare și nu spun că trebuie să ne abatem de la aceasta, trebuie să o respectăm, dar investițiile trebuie să fie și ele legitimizate. Trebuie ca marfurile să treacă repede prin porturi. Cum faceți acest lucru? Mă gândesc. Am vorbit cu câțiva ani în urmă despre investițiile pentru metrouri, pentru interconexiunile urbane. Am avut o serie de primari, membri ai Consiliului care voiau propriile linii de metrou, dar asta nu înseamnă că pe liniile respective vor avea și pasageri. Și aici ajung la priorități. În raportul Pat Cox se spune că Finlanda pare să fie la capătul lumii, sau în orice caz la marginea Europei. Dar în același timp e nevoie de investiții masive în Mannheim pentru a te asigura că orașul rămâne totuși, totuși gerabil. mergi prima dată în Mannheim să-i ajuți pe cetățeni sau încerci să ajungi să ajungi partea de nord, așteptând ca rezultatele să ajungă de unele singure și în sud. Știu că nu așa funcționează, dar întrebarea e ce facem, cum abordăm. Și apoi, în ceea ce privește permisele și licențele de construcții, Ne-ați vorbit despre permis și autorizații pentru construit. Domnul Sechi vorbește despre un ghișeu unic care să fie stabilit în Comisia Europeană pentru asta, dar avem Enea. Și ce face Enea? Din câte am înțeles, în ghișeul acesta unic la Comisie ar fi practic Enea. Și o ultimă întregare. Domnul Kramer Ishmael și cu mine am vizitat turnelul Brenner Base și ni s-a spus că forarea merge conform programului, dar drumurile de acces nu. Deci tunelul este aproape terminat, dar drumurile de acces sunt o problemă. Din păcate, nu pot să aștept răspunsul dar colegii mei vor fi aici și îmi vor transmite. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Meissner, mulțumesc că tocmai am auzit olandeza, acum trecem la germană. Germana, cu germana mi iese mai bine decât cu olandeza. În primul și în primul rând, mulțumesc celor doi coordonatori pentru aceste prezentări. E întotdeauna important să aflăm ce s-a mai întâmplat în cazul tenteurilor. Domnul uh, Ertug a spus și el lucrul acesta și o spun și eu de fiecare dată când avem uh, Uh, un grup de vizitatori la noi că finanțarea pe care am obținut-o pentru tenteuri a fost uh, cea mai mare reu- reușită a noastră. Este o reușită esențială pentru piața unică, de aceea coridoarele trebuie să fie finanța- finalizate. Domnule Sechi, 750 de miliarde presupun că e suma totală de care avem nevoie. Nu vă referiți doar la coridorul dumneavoastră, ci la toate coridoarele. Da, ok. În al doilea rând, ați uh, dat niște recomandări uh, pentru cei care vor să atragă investitori privați la facilitatea pentru conectarea Europei am tot vor, vorbit despre obligațiunile de proiect. Pare să că acestea sunt greu de obținut. Aveți exemple în care proiectele de obligațiunile de proiect au putut fi activate, obținute și au putut într-adevăr contribui la sporirea fondurilor de care avem nevoie. Domnule Cox, am și pentru dumneavoastră câteva întrebări. În primul rând, emisiile. Din nou și din nou uh, spunem că trebuie să trecem de la transportul uh, de mărfuri pe calea aeriană, la cel pe care ferată, etc. Din păcate, nu prea funcționează acest transfer modal, uh, pentru că nu avem suficiente tehnologii sau ele există, dar nu sunt suficient folosite pentru a transporta sau a transfera uh, mărfurile pe, în vagoanele de tren, spre exemplu, sau nu există suficiente instalații în porturile de pe căile navigabile inter, uh, interne. După aceea avem și uh, un uh, decizii luate cu privire la energiile alternative. Vreau să vă întreb în ce măsură aceste energii alternative sunt folosite în coridorul dumneavoastră. Și acum o întrebare specifică. Există mai multe uh, porturi în coridorul dumneavoastră, dar bine, întrebarea până la urmă îi se poate adresa și domnului uh, Sochi. Deci multe porturi în coridoarele pe care le-am uh, prezentat astăzi. Vreau să vă întreb uh, dacă există în aceste porturi instalații de prelucrare a apelor uzite, uzate. Am auzit de curând că multe porturi din Europa nu sunt suficient de bine dotate din punctul acesta de vedere și, prin urmare, dacă nu există infrastructura necesară, se poate ajunge la o poluare masivă a mărilor uh, uh, noastre. Și această infrastructură poate fi uh, finanțată din CEF. După aceea Alfa B, Bremen, Hanovra este noua alternativă la șoseaua Y. Vreau să vă întreb dacă aveți un calendar pentru implementarea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Merci, Madame Meissner. Mulțumesc, domnul Kramer. Ja, auch vielen Dank für die Vorträge. Mulțumesc pentru aceste prezentări. Și în primul și în primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Cox, care la începutul prezentării sale a explicat care este situația de fapt. O pătrime din poluare se datorează transportului, și uh, sectorul transporturilor este singurul uh, sector în care uh, gradul de emisie a crescut cu 28% din 1990 până în momentul de față. Deci e clar că trebuie să se schimbe lucrurile. Avem o experiență cu tunelul Gotthard, care mi se pare o catastrofă. tratatul de la Locano a fost semnat de patru state și doar Elveția s-a achitat de responsabilitățile asumate. Pe coridorul Rotterdam-Geneva există acolo un tunel care a fost finalizat, dar care nu funcționează la absolut nimic, nu, uh, nu servește la absolut nimic, pentru că celelalte porțiuni de cale ferată n-au fost uh, Uh, finalizate. Uh, există și alte tuneluri de genul acesta în uh, Europa, proiecte de miliarde, care însă n-au niciun rost. Deci acordurile sunt frumoase, um, încântătoare, dar tare mă tem că toate aceste tratate sunt semnate, dar nimeni nu se mai uh, gândește cum anume ar trebui ele să fie puse în aplicare. Am fost la tunelul Gotthard, am văzut că lucrurile, lucrările au avansat pe uh, partea elvețiană au avansat tare, tare mult, dar în Germania nu există nici măcar proiecte de demarare a proiectului de construcție a părții care revine de uh, Germaniei din uh, respectivul tunel. Uh, ce să mai vorbim despre legătura dintre tunel și restul traseelor de cale ferată. Deci, acum vreau să întreb Comisia ce face ea pentru a obliga uh, statele membre să își asume uh, Uh, responsabilitate, să, să-și asume responsabilitățile pe care și le-au asumat teoretic la un moment dat. Uh, investiția Italiei în uh, tunelul Gotthard nu va exista pentru că Italia nu are bani pur și simplu pentru a se ocupa de un asemenea proiect mare. Nu are bani nici pentru celelalte proiecte de infrastructură. Uh, și ele esențiale. După aceea, trecem la legătura fixă Belt. E un, ve- un proiect uh, tare vechi. Uh, germanii în trecut au zis că dacă danezii plătesc, de ce nu? Dar pe partea germană nu există niciun fel de planificare. Bineînțeles, ar trebui să se construiască o nouă cale ferată pe partea germană, dar Ah, nu s-a făcut nimic în acest sens. Ar exista o altă uh, soluție pentru uh, legarea Danemarcei de Germania, dar această soluție implică supra solicitarea Hamburgului. Ar mai exista și posibilitatea uh, traseului pe la Rostock. Îmi amintesc că um, Parlamentul European a cerut uh, Danemarcei să își renoveze căile ferate care duc spre Rostock. Danemarca încă nu face lucrul acesta. Pat Cox uh, spune, iată, că mobilitatea trebuie să se schimbe, dar în continuare se mizează pe construirea unui tunel, unui tunel uh, feroviar și rutier, unui tunel care poate ar fi uh, mai ar fi o soluție bună, dar este o soluție mult prea costisitoare care ar putea fi până la urmă Uh, la care s-ar putea până la urmă renunța în cazul în care s-ar investi în alternative. În al treilea rând, ERTMS. Există o grămadă de TS-uri uh, de genul acesta care nu funcționează. Știu că între Italia și Franța există o problemă. ERTMS-ul nu funcționează pentru că Franța nu, nu uh, acceptă anumite locomotive din Italia. Uh, Mă întreb dacă locomotivele spaniole au voie să intre pe coridorul dumneavoastră sau uh, în continuare există blocaje de genul uh, celui practicat de Franța. Deci lucrurile acestea sunt importante și după aceea legarea acestor coridoare de traseele locale și regionale. Se tot subliniază importanța acestui fapt, dar vreau să vă întreb dacă statele membre lucrează la crearea acestor legături și lucrează într-adevăr. Mulțumesc! La parole est à Madame Clown, c'est à vous. Mulțumesc, domnule Kramer. Mulțumesc și eu uh, vorbitorilor pentru aceste prezentări. Și aș vrea să menționez doar câteva aspecte privind uh, problema finanțării, care este una foarte importantă și salut intervenția domnului Sechi, care a uh, subliniat importanța acestui, acestor noi uh, metodologii financiare, pooling, blending, deci combinarea și redistribuirea surselor de finanțare. De asemenea, uh, chestiunea ghișeului unic este o abordare foarte pozitivă și Ehm, aș spune deci că aceste coridoare TNT sunt uh, realmente foarte importante pentru a reuși interconectarea, mai ales a regiunilor uh, izolate, îndepărtate. Ne putem gândi la uh, zone din Finlanda, în nordul foarte îndepărtat. Este cu adevărat vital ca aceste interconectări să se realizeze. Deci trebuie să sprijinim uh, ideea acestor coridoare și să găsim finanțare pentru ele. Încă ceva uh, care este practic tot o problemă orizontală. Știu că domnul Cox uh, s-a referit un pic la asta, că uneori apare o formă de o, o formă de îngrijorare în ce privește uh, și problema autostrăzilor maritime, cum le numim uneori, care, iată, nu se mișcă destul de repede pe cât ne-am dorit, dar și ele contează foarte mult pentru a atinge obiectivul general al coridoarelor. Poate dacă v-ați putea referi și la acest subpunct, uh, ambii invitați, vă mulțumesc. Oricum, mulțumesc în orice caz pentru prezentări și pentru efortul de dumneavoastră. Mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Clune. Madame Montero, c'est à vous. Doamna Montero. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să vă mulțumesc pentru cele două prezentări. Foarte interesante au fost toate. A intervenit un coleg din țările de jos, am vorbit și din Germania, dar cred că acum trebuie să ne referim și la partea atlantică, la Portugalia. Am examinat ce a fost prezentat, am citit documentele și am impresia că dimensiunea maritimă, în ceea ce privește infrastructurile portoare și autostrăzile mari, sistemele e-maritimes, toate aceste lucruri nu au fost suficient analizate. Există o serie de lipsuri în ceea ce privește uh, crearea de delegații maritime și cred că ar trebui să existe alte noi proiecte pentru a încerca să insistăm asupra uh, apelului cererii de ofertă prin delegațiile maritime. Trebuie de asemenea să reacționăm la nivelul legislației de mediu pentru marile nave. Deci, ca o primă intervenție din partea mea, asta ar fi. Și aș vrea de asemenea să mă refer la o serie de aspecte care au fost deja atinse. Depozitarea și distribuirea gazului natural lichefiat. Există un potențial aici care nu a fost exploatat în totalitate în documente, în ceea ce privește planurile naționale pentru uh, combustibile alternative. Aș vrea să știu care este legătura dintre aceste planuri și planurile naționale. Cred că trebuie să fie introdus întreg potențialul aici. Apoi, regiunea autonomă Madeira, porturile de pe insula Madeira, care au fost integrate sau au trebuit să fie integrate în rețeaua globală, mondială. Nu se menționează deloc în proiect. Și dimensiunea insulară și atlantică, după părerea mea, nu este luată suficient în considerare și aș vrea să-mi răspundeți în acest sens. Și am și întrebare referitoare la domnul Sechi, cel care a făcut prezentarea referitoare la partea atlantică. În legătura între Madrid și Evora, vorbim despre transportul feroviar și spuneam că e o legătură esențială. Trebuie să încercăm să avansăm aici, astfel încât să ne asigurăm că el are dimensiunea do dorită. Trebuie să vorbim și despre legătura cu Galicia, care nu se regăsește în TNT și totuși cred că pentru aceste două regiuni ar fi interesant să facem această legătură. Ce părere aveți despre includerea acestor regiuni între legături? Și încă o dată mulțumesc pentru prezentări. Merci beaucoup. Monsieur uh, Milderberg. Domnul Milderberg, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut în ceea ce privește coridoarele și pe celelalte documente. Sunt raportor de aviz al Comisiei IMCO pe strategia Comisiei referitoare la CITS și aș vrea să mă acces pe acest subiect. Domnule Petcox, vă mulțumesc ce ați făcut pe documentul ITS și vreau să subliniez un lucru foarte clar. În acest document de opinie, unde recomandați ca coridoarele ITS să fie extinse și subliniez cât de importantă este coordonarea și că trebuie să încercăm o mai bună coordonare în Europa pentru a folosi toate posibilitățile oferite de CITS. Deci întrebarea mea este dacă vedeți că trebuie acoperite toate coridoarele, ceea ce e foarte important, recomandați un coordonator separat european pentru CITS, cum avem și pentru IRTMS sau pentru autostrăzi. Și în documentul dumneavoastră vorbiți și despre teste. Avem platforma pentru autostrăzile mării, Uh, care este deja gestionată de SEF. Ce părere aveți despre nevoile de investiții? Puteți face o evaluare? Cum ar trebui să depășim, de exemplu, problemele transfrontaliere legate și de transmiterea de date? Ne puteți da niște detalii în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nilsson. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu o să vorbesc în suedeză. Mulțumesc pentru prezență. Este foarte important să avem acest feedback din partea dumneavoastră. Am auzit întrebări concrete referitoare la inteligente de, trans, sisteme de transport inteligente, de carbonizare și am constatat că un coridor nu se termină acolo unde pare să se termine, din potrivă. Eu vin din nordul Suediei și pe hartă s-ar părea că uh, coridoarele se opresc în Oslo, Stockholm, Helsinki, marile orașe. Dar să nu uităm că există totuși uh, alte localități mai la nord. Dacă ne uităm la aceste hărți, putem vedea că există probleme la nivelul motivației, pentru că uh, Avantajul acestor coridoare este că poți să vezi întreaga mm, structură și poți să vezi cum este interconectată. Și dacă așa ceva nu apare pe hartă și Pat Cox știe, pentru că a fost în nordul Suediei, dar poate că trebuie să vă spun celorlalți, 90% din toate oțelăriile și alte mm, structuri din uh, Europa vin din nordul Suediei și există blocaje în sistemul de transport la nord de Stockholm, deci în afara coridorilor de pe hartă. Există, prin urmare, o serie de probleme și există experimente care se efectuează cu aceste coridoare. De exemplu, autostrada verde între două orașe unde există stații de încărcare pentru mașini electrice. Există posibilități care nu sunt exploatate. Și vreau să subliniez asta, chiar dacă dintr-un exercițiu pur teoretic, pentru a vă spune că orice investiții pe care le putem face în nordul Suediei e foarte important, pentru că oamenii trebuie să vadă legătura de la început până la sfârșit. Asta este doar o sugestie pentru a obține un sprijin mai larg. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc celor doi coordonatori pentru prezentările făcute. În primul lucru, vorbim despre prezentări interesante și originale, pentru că ele ne arată că uh, putem privi rețelele TNT într-o altă perspectivă. Când ești coordonatorul pe rețeaua Viena, uh, prezintă un fel de joc, Lego, în care primul care câștigă este cel care a făcut legătura între două puncte cele mai extreme, după care continuitatea se asigură prin toate mijloacele posibile. Asta ar fi jocul. Pe când prezentarea dumneavoastră a fost interesantă pentru că am văzut o abordare tematică a rețelelor, fie dintr-o abordare orizontală, cum a făcut-o Pet Cox, fie pilotajul financiar, care este evident esențial. Una dintre prezentări, prima, a demonstrat că rețelele nu reprezintă un simplu jo- joc geografic și că dacă sunt procesuate ca atare, practic este o greșeală. A doua observație pe care aș avea-o de făcut este că valoarea unui coridor este superioară valorii sumelor părților sale. Și asta este un lucru care trebuie să fie avut în vedere pentru că acest joc de Lego este o construcție progresivă și din motive de timp și spațiu se limitează la analiza părților. De altfel, mai mulți colegi au spus asta pentru că până la urmă fiecare își urmărește scopul. Doar că uh, scopul, nu, furile nu funcționează în același fel. Și până la urmă fiecare segment nu e un întreg, ci doar o parte a întregului. Colegii care sunt prezenți aici și reprezentanții statelor membre, fiecare încearcă să joace propriul să-și apere propriile interese și nu asta este scopul pentru care a fost creat exercițiul. Avem un expert financiar la bază aici și asta nu e întâmplător, vorbesc de Pat Cox. Uh, prin urmare, în primul rând, e posibil să se ajungă la o consecvență, la o coerență a pilotajului financiar. Există subvenții, există instrumente financiare și sectorul privat. Deci, în mare există trei segmente, care la rândul lor sunt subdivizate. Apoi, sunteți de părere că e posibil să existe o coordonare financiară? Ați spus că pe ansamblu uh, lucrurile funcționează bine și că ideea este să uh, încercăm să găsim banii uh, în sectorul financiar sub formă de instrumente finanțate de bănci, fonduri și după aceea să ajustăm subvențiile. Mi se pare totuși destul de complicat. A doua chestiune. Coordonatorii noștri sunt de părere că e mai ușor să ai o abordare geografică sau mai degrabă una tematică. Pentru că există două tipuri de abordări și fiecare cred că înțelege care sunt dificultățile aferente fiecare. Și apoi, în întrebare, cam în aceeași direcție. În ce măsură putem amesteca în bune condiții operațiunile și finanțele? Eu cred că, deși există o legătură între ele, partea financiară e cea care conduce și nu invers în ce măsură ghișeul unic de asemenea care este de altfel foarte desmenționat, în ce măsură deci acest ghișeu unic deservește operațiunile sau e mai degrabă folosit pentru gestionarea economică? Și apoi, calendarul operațiunilor. Prezentarea domnului Sechi a fost foarte clară am văzut două coridoare astăzi, la cei bogați și la cei mai puțin bogați, chiar dacă vorbim despre competitivitate. Dar vedem că lucrările se opresc, cam unde se termină bogații. Și lucrurile vor fi foarte complicate și există într-adevăr o complexitate a lucrurilor care descrește pe măsură ce ne apropiem de zonele însorite. Acest timing financiar, cum este el corelat cu partea geografică? Nu există capacitatea de a explica în această structură financiară că întregul are o valoare mai mare decât suma părților? Țările membre trebuie să gândească mai global, inclusiv financiar. N-am putea arbitra financiar, uh, obligând oamenii să aibă în vedere întreaga structură? E o întrebare pe care o pun coordonatorilor. Deci arbitrajele financiare se fac pentru a permite partenerilor să avanseze în formă de cooperare? Adică, dacă statele membre și partenerii lor financiar vin cu o parte din bani, asta n-ar face ca lucrurile să avanseze? Și apoi, în final, domnule Secchi, care este legătura dintre Le Havre și Mannheim, pentru că fiecare s-a referit la segmente ce îl interesează. Mi se pare neglijată această legătură. Mulțumesc, domnule Riche. Dacă fiecare vrea să-și negocieze segmentul său de coridor în funcție de regiunea de unde vine, am și o întrebare. Euh, Eu spune președinta, domnule Sechi, nu prea înțeleg uh, de ce coridorul atlantic uh, pe hartă pare să se oprească la Paris. De exemplu, de ce nu merge până în nordul Franței, la Pas-de-Calais? Vedeți, e un exemplu de situație problematică. Ne se spune că acolo vine alt coridor, dar totuși, bunul simț ne-ar indica că ar trebui să ajungă până acolo, la Pas-de-Calais, coridorul atlantic. Și încă ceva aș vrea și eu să întreb care, care este cu adevărat rolul dumneavoastră în relațiile dintre statele membre implicate într-un coridor. Dacă mă uit pe coridorul Atlantic, știu că au existat uh, divergențe serioase între guvernele francez și spaniol, spre exemplu, mai ales pe tema autostrăzilor feroviare. În momentul de față a început uh, să se reunească un grup de lucru, de conciliere, dar vreau să știu dacă coordonatorii se implică în astfel de situații. Și încă o întrebare, de data asta pentru domnul Cox. E vorba despre celebrul tunel despre care se spune că va costa mai multe miliarde de euro și care ar trebui să lege Scandinavia de continent. Dar când mă uit la proiectul de tunel uh, sub, submarin, 18 km între uh, Germania și Danemarca, un proiect care ar dura vreo 10 ani și aici vrea să știu și asta se leagă de toată problema schimbării climatice și a decarbonizării. Este o miză majoră. De ce? Pentru că uh, Uh, în definitiv, condițiile climatice, mai ales uh, în Marea Baltică, uh, se schimbă foarte repede. Situația de astăzi s-a schimbat mult față de ce era acum 10 ani, deci ce va veni peste 10 ani? Aș vrea să știu dacă această evoluție rapidă a climatului este luată în considerare. Și apoi aș vrea să știu uh, în ce măsură proiectul respectiv ar afecta uh, alte sectoare economice, să zicem toate legăturile cu feribotul în aceeași regiune. Și încă ceva, vreau să știu dacă ați făcut un studiu uh, prospectiv pentru a compara costurile de investiții și costurile de mediu în cazul unui astfel de proiect, pentru că să nu uităm, costurile de mediu nu sunt dintre cele care se pot amortiza de pe o zi pe alta. Deci mereu trebuie să evaluăm în profunzime un proiect pentru a ști dacă e cu adevărat benefic. Și voi da cuvântul și doamnei Ines la Sender. Da, mulțumesc, doamna președinte. La reuniunea privind bugetul am avut anumite dificultăți și am ajuns cam târziu, dar țin și eu să le mulțumesc coordonatorilor, domnul Cox, domnul Seche, care, iată, duc înainte totuși aceste proiecte foarte mari în ciuda anumitor greutăți. Aș vrea să mă refer și eu la coridorul atlantic. Și voi începe cu o întrebare pentru domnul Sechi. În ce privește grupul de lucru interguvernamental între Spania și Portugalia? Portugalia a rămas mereu în urmă pentru că a avut anumite greutăți economice, politice, dar aceste instrumente financiare, recursul la EFSI, metodologia de finanțare de tip blending, etc., ce ar trebuie până la urmă făcut pentru ca aceste instrumente inovante să devină mai eficiente. Mai departe, aș vrea să știu ce părere aveți în ce asupra raportului privind logistica. Aș spune că și acest aspect ar trebui să fie inclus și analizat în raport. Oare nu este nevoie să se îmbunătățească eficiența interconexiunilor existente între feroviar, rutier, portoare, etc. Apoi, acum, în ce privește autostrăzile feroviare, e un caz aparte, trebuie să ne gândim și la raportul Curții de Conturi. Pentru că, vedeți, acel raport a picat în același moment cu uh, criza economică foarte gravă care a lovit Spania atunci. De altfel, cred că și domnul Van Camp, care a emis această critică are probabil o anumită teamă că nu cumva porturile spaniole să nu facă o concurență prea mare porturilor olandeze. Președinte, vom da cuvântul coordonatorilor ca să încerce să răspundă la toate aceste întrebări. Nu mai dispuneți decât de 5 minute fiecare. Vă rog, faceți ce puteți ca să răspundeți la cât de multe întrebări. Deci asta vă va obliga să răspundeți foarte la obiect. Mulțumesc, doamna președintă, voi încerca să răspund cu viteza unui tren. Bun, eu cred că tot acest model pe care se lucrează în cadrul coridoarelor este uh, unul inovant care arată uh, importanța colaborării, parteneriatului și a inovației și care are această dublă abordare și de jos în sus și de sus în jos. Și, oricum, toată experiența mea profesională în domeniul guvernanței, cred că este cel mai bun exemplu și nu pot decât să um, recomand adoptarea acestei abordări. Păi ce spunea uh, domnul uh, Van de Camp? Uh, da, aveți dreptate, pentru că, într-adevăr, trebuie să depășim această viziune limitată la bucățica sa de teren, trebuie să vedem imaginea de ansamblu. Uh, apoi, alte, fost alte întrebări, mai ales legate de Bremen, dar aș putea răspunde că uh, nu ar fi corect să spunem că uh, Italia rămâne în urmă. Practic uh, și în partea italiană sunt zeci de kilometri de tunel care vor interveni la un moment dat și din câte știu toate, toată planificarea financiară este a, deja realizată, suntem pe punctul de a obține toate acorduri, acordurile necesare. Și, bun, e adevărat că dacă mai sunt uh, obiecții, asta poate dura ani de zile, dar ce s-a întâmplat în uh, ultimul an, cred că sunt uh, evoluții foarte pozitive. Întrebarea doamnei Meissner. Da, am uh, discutat despre asta, este una dintre prioritățile noastre, am discutat-o și la Bremen și cu DB și e vorba de un cost de peste 3 miliarde, estimat de peste 3 miliarde de euro, dar ideea este că noi vrem să lucrăm uh, încă de la începutul planificării proiectului în această optică de cofinanțare și de optimizare. Deci, pe măsură ce lucrurile avansează, mm, vor căpăta o formă mai concretă. Păi, celelalte întrebări legate de diferite tipuri de combustibili. Dați-mi voie să spun că în planul numărul 3, în cadrul coridorului nostru, uh, începem să facem, avem un proiect pilot foarte important aici, tocmai pe această temă că um, practic probabil anul viitor voi avea elemente concrete de adus ca răspuns la această întrebare generală. Apoi în ce spunea uh, domnul Kramer despre Italia. Am mai primit o întrebare și despre probleme legate de conectivitate și de regiunile periferice. Pot să spun și aici, în cazul autostrăzilor uh, mării, uh, se lucrează din greu și aici se fac eforturi. Avem oarecum, de altfel, întâlniri într-un cadru unei așa numit colegiu al coordonatorilor. Uh, chiar urmează să ne întâlnim și săptămâna viitoare și cu comisia. Deci există, există un efort de cooperare. Acum, în ce privește conectarea periferiilor, sunt uh, convins personal de uh, principiul egalității și al accesibilității. Uh, încă de la bun început, uh, eu am insistat să ne concentrăm tocmai pe acele periferii, să ne gândim de la Finlanda până la Malta. Deci, dacă este clar că și noi susținem abordarea dumneavoastră, nu trebuie să ne, ne limităm, să ne gândim doar la Stockholm, etc., marile centre. Uh, Apoi am avut o întrebare privind legătura cu ITS. După cum știți, lucrăm și la asta în cadrul strategiei. Bun, nu vreau să vorbesc pentru comisie, dar mm, eu aș spune că poate că, da, nu ar trebui să tratăm această temă uh, ITS ca o chestiune separată acolo într-o cutie. Nu, trebuie să fie integrată, să fie o temă centrală. domnul Riche. Cred că întrebările noastre au fost mai grabă financiare. Voi lăsa răspunsurile pe seama colegului Sechi. Și apoi întrebări din uh, partea președintei. Um, da, noi credem că dezvoltarea acestor coridoare va ajuta la echilibrarea sarcinii uh, între diferitele uh, tipuri uh, de transport aerian, rutier, feroviar și uh, diferitele regiuni. Pentru că deocamdată ce, uh, lucrurile sunt destul de dezechilibrate în această zonă Fehmarn Belt. Și tocmai credem că încercăm să facem tot ce se poate, inclusiv la nivelul uh, finanțării, să evităm ca banul, banii contribuabililor să uh, meargă în direcția greșită, ci să-i folosim în așa fel încât să ducă la un rezultat pozitiv pe ansamblu. Deci avem uh, așteptări mai degrabă pozitive și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc, doamna președintă. La rândul meu voi încerca să abordez cât mai multe întrebări, toate foarte interesante. Poate că eventual nu voi putea răspunde în detaliu la anumite aspecte, dar cu o altă ocazie, cu siguranță. Eh, despre eh, relația cu guvernele implicate, din punctul meu de vedere, este una bună, cel puțin în cazul acestui coridor pentru că, practic, gândim mai departe de coridorul ne gândim și la Mannheim și la Strasburg. Și, de altfel, chiar am încercat să uh, stimulăm aceste activități comune, grupurile de lucru, să asociem cât mai mult reflexia și în ce privește guvernanța relațiilor transfrontaliere cu, locali, cu comunitățile locale, uh, recursul sporit la uh, căile de navigație fluvială, inclusiv uh, traficul de mărfuri. Sigur, totul cere timp, dar uh, cred că lucrurile s-au pus deja în mișcare în acest spirit de cooperare. De altfel, așa cum spuneau mai mulți vorbitori, da, coridoarele acestea se bazează pe o abordare integrată, cel puțin din două puncte de vedere. Nu este vorba doar de interconectare modală și regională, care era ideea de bază de pornire, dar și în ideea că este un instrument mult mai orizontal decât pare, că ține și de schimbarea climatică, de ETS, de inovație. Deci ceea ce încercăm noi să facem este să favorizăm cât putem de mult această uh, analiză uh, orizontală. S-a spus că ansamblul uh, are o valoare mai mare decât suma părților. Păi, cred că este o definiție foarte bună a acelui concept de valoare adăugată europeană și e clar că ținem cont de acest criteriu de fiecare dată când se acordă un grant, o finanțare, se selectează un proiect. Sigur, de obicei folosim acest concept de valoare adăugată UE. Uh, Apoi, ghișeul unic – Evident că, da, este încă multă birocrație de parcurs până se obține unda verde finală pentru un proiect și tocmai în acest context își are rolul instituția ghișeului unic. Acum, în ce privește aspectele de finanțare, aș putea spune că încet, încet uh, Banca Europeană de Investiții este cea care își asumă acest rol de gheșeu unic. Mai ales că pe viitor va fi din ce în ce mai implicată în uh, definirea proiectelor bazate pe blending. Deci, în ce privește Irlanda, coridorul, uh, sigur că urmărim, la fel ca și în cazul Portugaliei și Spaniei și, sigur, într-o viziune pe termen mai lung, cred că uh, da, într-adevăr, nu ne putem mulțumi să facem o listă cu infrastructurile pe care le avem aici sau dincolo, ci trebuie să gândim modul în care ele pot funcționa împreună. Acum, în ce privește bondurile pe proiect, o idee mult discutată încă de ceva ani încoace. Acest instrument, până la urmă, a fost transformat în așa numitul instrument de garantare, care, da, inițial, mai de mult, Comisia numea asta bondurile de proiect, deci, practic, acest instrument a, a evoluat, a fost integrat în abordarea generală introdusă de EFSI, iar actualmente fac pur și simplu parte din abordarea blending pe care o promovăm acum. Și totodată e drept că această metodologie este folosită și în ce privește finanțările clasice pe piață și în uh, uh, finanțările specifice pe proiect. Și, sigur, actualmente aceste bonduri sunt uh, accesibile și partenerilor privați. Deci este vorba de aducerea la aceeași masă a investitorilor instituționale, a formelor de garantare de partea instituțiilor și a uh, părților interesate din sectorul privat. Și, în fine, încă ceva. Primit o întrebare asupra modului de funcționare a pilotajului financiar. Bun, aici aș putea spune este că Practic, ă, suntem încă în faza de experimentală de laborator în ce privește toate aceste metode blending, pooling și constatăm totuși că suscită un interes ă, foarte mare din partea partenerilor. Oricum, din această prima fază vom câștiga și experiență și probabil vom putea veni cu instrumente mai uh, clare, mai bine rodate pentru următoarea perioadă de programare financiară. Bun, n-aș vrea să spun neapărat că deocamdată totul se face doar ad hoc, însă la ce lucrăm acum, din momentul de față și până în iulie, când este o dată limită și apoi intervine a doua fază, de la iulie până la semnătura definitivă, Cred că va fi momentul pentru a trage niște concluzii, niște învățăminte și uh, atunci vom putea deci, uh, vedea care sunt abordările cele mai eficiente. Mulțumesc uh, foarte mult domnilor coordonatori pentru aceste prezentări. Cu siguranță vom avea și alte ocazii de a ne revedea aici. În orice caz, ședința noastră de astăzi se încheie aici. Uh, eventual vă vom adresa și alte întrebări prin e-mail, iar uh, Înainte de a închide ședința, trebuie să vă spun că următoarea reuniune a comisiei noastre va avea loc pe 10 aprilie, începând cu orele 15. Vă mulțumesc tuturor și pe curând. La revedere!